Începem cu punctul 8 de pe ordinea de zi, modificarea regulamentului 1698 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală, acudat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Am discutat deja acest raport, așa că putem să trecem la vot. Începem cu numărul 8, apoi trecem la numărul 9, și vom vota deci pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori și apoi eh, textul privind antibioticele. Deci, iată, votăm trei rapoarte, unul după altul, pentru a avansa cât mai bine în programul zilei de astăzi. Dacă nu aveți observații, eu nu am, așa că trecem la vot. Deci, începem cu sprijinul pentru dezvoltare rurală, punctul 8 de pe ordinea de zi. Sunteți gata? Bun. S-a deschis votul pentru amendamentul 9. Nu. Uh, votăm mai întâi amendamentul Comisiei Regii. Amendamentul Regii 4. S-a deschis votul pentru amendamentul Regii 4. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9 acum. S-a deschis votul. Tarabela. S-a închis votul. Se adoptă. S-a deschis votul pentru amendamentul 3 acum. Amendamentul 3. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 10. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11 a fost retras. Votăm amendamentul 4. Amendamentul 4 al raportorului. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 5, tot al raportorului. Amendamentul 5. Mulțumesc. S-a închis votul. Se adoptă. Amen... Acum s-a deschis votul pentru amendamentul 12. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. S-a deschis votul. A votat toată lumea amendamentul 6. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13 acum, la VIA și colegii, s-a deschis votul pentru amendamentul 13. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum în bloc partea cea mai importantă, putem spune, amendamentele 7, 8 și 2. S-a deschis votul pentru acest bloc de amendamente. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. Foarte bine. Mai avem trei amendamente din partea Comisiei Regii. Considerentul 13. Deci amendamentul Regii 1. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul Regii 2. S-a închis votul. Se respinge. Și acum votăm regii 3. S-a închis votul. Să respingă. Acum votăm propunerea legislativă astfel modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vă mulțumesc. Votăm acum proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Trei voturi împotrivă. Și, în fine, votăm acum decizia finală în legătură cu acest raport uh, legislativ pentru, uh, nu, președintele se scuză, deci votul final privind deschiderea negocierilor cu Consiliul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu majoritate largă. Mulțumesc raportorului. Trecem acum la următorul vot. modificarea regulamentului CE 73-2009 al Consiliului de stabilirea unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct, ajutor direct, deci, pentru agricultori. Tot un, test de, un text de aliniere. Începem să votăm. Dacă toată lumea e gata, s-a deschis votul pentru amendamentul 4. Amendamentul 4. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Votăm acum amendamentul 29. S-a închis votul. Se adoptă. S-a deschis votul acum pentru amendamentul 30. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5 al raportorului s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 34. S-a deschis votul. Să închis votul, se adoptă. Votăm amendamentul 35. 35, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 36. 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 37. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 39. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 40 acum. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Având în vedere că amendamentul 40 a fost respins, avem o propunere de amendament oral din partea colegi, colegului Oleiniciac. Doreți să spuneți ceva? Se opune cineva acestui amendament oral? Nu. spui ceva? Przewodniczący, Wysoka Komisjo, proponuję, aby w definicji... Propunerea mea este ca în ceea ce privește definiția, având în vedere importanța în cadrul sistemelor juridice naționale, deci propun ca această definiție să fie de competența statelor membre. Deci să reformulăm textul astfel prevederile privind definiția moștenirii în legislația națională trebuie să uh, rămână uh, să să fie în conformitate cu articolul 43. Dacă nu e nimeni împotrivă, votăm acest amendament oral. S-a deschis votul. De votat tutti. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 41. Să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul amendamentului 43. Se adoptă. Votăm amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, cred. Amendamentul 44. S-a deschis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 17 al raportorului. A votat toată lumea? Mulțumesc. Amendamentul 17 se adoptă. Amendamentul 18 acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 20. S-a deschis votul. A votat toată lumea amendamentul 20. Bine, mulțumesc. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentele Amendamentul do, amendamentele 22 și 23 împreună. S-a deschis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 45 acum. 45. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. S-a deschis votul pentru amendamentul 47. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum în bloc Amendamentele 24, 25, 26, 1, 2 și 3. S-a deschis votul pentru acest bloc de amendamente. S-a închis, s-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 27. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Votăm acum propunerea legislativă astfel modificată. Vot final al propunerii legislative astfel modificate. A votat toată lumea? Bine, se adoptă. Votăm acum propunerea de rezoluție legislativă. S-a deschis votul privind propunerea de rezoluție legislativă. Se adoptă. În fine, votul pentru decizia de a intra în negocieri cu Consiliul pentru acord în prima lectură. Vot final. A votat toată lumea? Bine. Vă mulțumesc. Se adoptă acest al doilea raport. Mulțumesc raportorului. Trecem la punctul 10. Rezistența la antibiotice. Domnule vicepreședinte, doamnă vicepreședinte Polson, doriți să luați cuvântul? Vă rog, doamnă vicepreședinte. Tack, herr ordförande, och tack alla kollegor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor. A fost, uh, într-adevăr, uh, o misiune simplă, cea pe care, cea care mi-a fost atribuită, pentru că a fost cât se poate de simplu să cădem de acord asupra 35 din 38 de întrebări. Mai există acum numai câteva întrebări deschise cu privire la care nu am căzut încă într totul de acord, însă, indiferent dacă răspunsul va fi da sau nu, nu se va schimba foarte mult din textul în sine. Este vorba despre propunerea 39 unde este vorba despre a pune semnul de egalitate între veterinar și agricol. Acest lucru nu se poate face pentru că așa ceva ar duce numai la dificultăți și nu ar fi o atitudine prea sinceră. Această modificare nu poate fi atât de bună. Cred că activitatea medicilor veterinari ar fi numai îngreunată. La 50 nu suntem uh, deloc de acord. Aici există uh, un lobby, însă, care se bazează pe o statistică eronată. Există statistici din Danemarca, dar lipsesc anumite organizații veterinare uh, atunci când este vorba despre antibiotice. Iar uh, antibioticele și uh, utilizarea lor a crescut decât uh, în față de trecut. Și acest lucru nu corespunde faptelor. Deci eu recomand să votăm pozitiv. Să spunem da. Pentru că formulările sunt atât de slabe încât mai slab de atât nu se putea. Nu există niciun fel de constrângeri, nu există niște prevederi care să ne impună ceva foarte puternic. În ceea ce privește protecția și sănătatea animalelor sau sănătatea generală, nu prea contează cum numim acest lucru. Pentru că știm cu toții că legătura dintre sănătate fizică și psihică este de fapt același lucru. Este într-adevăr foarte importantă și acest well-being, această bunăstare este importantă în aceeași măsură pentru animale ca și pentru oameni, pentru sugari, pentru uh, animale mici și pentru alte tipuri de animale. De aceea, uh, cred că este foarte important cum s-a formulat acest punct la articolul 55. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru colaborarea foarte bună eu a funcționat cu toți colegii. Eu doresc să-i mulțumesc, doamnă vicepreședinte Paulson. Dacă sunteți de acord, trecem la vot. Sunteți gata? Să deschis votul pentru amendamentul 30. Amendamentul 30. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. În unanimitate. Amendamentul 31. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 34 și 35 împreună. A votat toată lumea? Se adoptă. Amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări colegului Hosling. Votăm amendamentul 34, 37, mă scuzați. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 38 acum. S-a deschis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 39. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentele 46 la 49 în bloc, deci 46, 47, 48 și 49, s-a deschis votul. Nu? Nu. Fiecare pe rând. Votăm doar amendamentul 46. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 47. 47. S-a închis votul. Se respinge. Se adoptă. Dacă există legalitate de voturi, se adoptă. Votăm amendamentul 48. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Doriți să luați cuvântul? Marc Tarabela a cerut cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să ni se explice de ce se, se acceptă Uh, dacă există egalitate de voturi, uh, amendamentul este considerat adoptat. E vorba de amendamentul 47. Deci egalitate de voturi, având în vedere că este un amendament, e nevoie de majoritate pentru ca amendamentul să treacă. Deci este respins. Grazie, Marc. Mulțumesc, Marc. Secretariatul vă dă dreptate. Deci amendamentul 47 este respins. Bun. Grazie, Marc. Mulțumesc. Trecem la amendamentul 50. S-a deschis votul amendamentului 50. S-a închis votul. Mai votați la amendamentul 50? A votat toată lumea? Se adoptă. Uh, pardon, uh, s-a închis votul. Se respinge, mă scuzați. Amendamentul 51. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se adoptă. Votăm amendamentul 53. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se adoptă. Amendamentul 54 acum. S-a deschis votul. 54. Nu. Greș am greșit, spune domnul președinte. Deci votăm amendamentul 54. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm amendamentul 55. Amendamentul 55. A votat toată lumea. Pentru amendamentul 55 se adoptă. Dar nu unanimitate. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 3 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cred că se respinge. Nu. egalitatea de voturi. Un coleg a uitat să să voteze, repetăm votul. Pentru că unele uh, console nu au funcționat. Să deschis votul pentru amendamentul 3. Paulson, Chaldemos, Vove și colegii. Votăm, deci, amendamentul 3. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4. Iegle și Mathieu. Vot pe părți. Prima parte. S-a deschis votul pentru prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum a doua parte, tot de la amendamentul 4. A votat toată lumea. Se adoptă. Continuăm cu considerentele. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Sunteți de acord să votăm în bloc următoarele amendamente 6, 7, 8, 9, 10 și 11? Sunteți de acord? Le votăm în bloc amendamentele de la 6 la 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Acest bloc de amendamente este adoptat în caz unanimitate. Votăm amendamentul 12. Considerentul B. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 17. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 18. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Se respinge, mă scuzați. Amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20. Considerentul C s-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 21. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Avem acum un amendament oral. Doamnă Paulson, doriți să luați cuvântul în legătură cu acest amendament oral? Mulțumesc, domnule președinte. Este o chestiune de natură juridică. Dacă pot fi prescrise antibiotice profilat, profilactic, deci cu caracter preventiv sau dacă acest lucru este interzis în Europa. Sigur că nu există dubii în acest sens, însă nu știm cum poate fi controlată această interdicție. Și, deci, se poate întâmpla ca în acest caz să nu funcționeze dacă nu există controlele corespunzătoare și sancțiuni. Rar Elizabeth sunteți, deci, pentru acest amendament oral, nu e nimeni împotrivă. Votăm atunci acest amendament oral numărul 2. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 26. S-a deschis votul. Se adoptă. S-a închis votul. Amendamentul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum, votul final. Al, pentru rezoluție s-a deschis votul, s-a închis votul. Bine. Se adoptă cu o largă majoritate. Mulțumim doamnei Polson. Și acum, dragi colegi, Comisarul John Daly este deja alături de noi, așa că facem o mică modificare. Comisarul John Daly a venit deja, așa că o să-l invităm în sală pentru a ne vorbi despre programul său. Întrerupem ședința un minut pentru a-l invita în sală pe domnul comisar. Hmm?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 Bine, se siamo pronti, diamo inizio. Dacă sunteți gata, vom începe. Doresc să urez bun venit domnului comisar John Daly, comisar pentru sănătate și protecția consumatorilor. Și îl rog să ne prezinte programul de lucru pentru 2012. În cadrul dialogului strâns dintre Comisie și Parlament. Îi mulțumim mult pentru prezența sa alături de noi, pentru a ne, vedi, ne vorbea des, vorbi despre aceste subiecte foarte importante. După intervenția dumneavoastră, domnule comisar, ca de obicei, colegii vă vor pune întrebări. Deci vom avea o dezbatere. John, îți dau cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați deputați din uh, Comisia Agri. Sunt cât se poate de fericit să mă aflu alături de dumneavoastră la mai puțin de un, mandat, un an de la preluarea mandatului. Vă rog să-mi permiteți să vă spun la început că pentru mine contează foarte mult opinia acestei comisii și a Parlamentului uh, ca întreg și sper că vom colabora și pe viitor la fel de bine. Vreau să mă folosesc de această ocazie pentru a menționa câteva puncte din programul de lucru pentru acest an și pentru anul viitor și de asemenea pentru a mai ridica câteva alte probleme actuale. Nu doresc să acopăr absolut toate punctele, pentru că, cu siguranță, vor mai apărea și alte îngrijorări pe care le veți formula în întrebările dumneavoastră ulterioare. Principiul de bază care stă la baza um, abordării noastre în ceea ce privește bunăstarea animalelor este prevenirea, care este de preferat vindecării. Există o serie de boli care pot afecta uh, agricultorii, economia și întreaga societate. Acum ne concentrăm asupra unor măsuri proactive și asupra unei supravegheri mai bune a bolilor și a unui control mai bun pentru a avea o agricultură mai durabilă și mai sustenabilă. Noi dorim să minimizăm uh, impactul acestor boli ale animalelor atunci când apar iar uh, legea uh, în acest domeniu va fi foarte importantă pentru a atinge obiectivul nostru și sper ca propunerea finală pe care o vom face să fie adoptată anul viitor noua propunere va avea ca uh, bază principii importante precum responsabilitățile crescătorilor de animale, operatorii, uh, autoritățile veterinare, precum și uh, transportul animalelor, reducerea riscurilor, comportamentul și biosecuritatea. Va oferi de asemenea flexibilitate pentru adoptarea și pentru adaptarea la noile circumstanțe, precum bolile ocurente, și va ține cont de noile evoluții din domeniul științific și tehnologic, precum vaccinuri moderne sau identificări electronice și sisteme de identificare și de control electronice. În final, vom, noua lege va reprezenta o bază um, importantă pentru noi negocieri, precum și priori, pentru prioritizarea um, discuțiilor pentru anul 2012. Această a doua propunere uh, ne va spune cum putem să folosim cel mai bine resursele europene în acest domeniu al bunăstării animalelor. Noi, noua lege privind bunăstarea animalelor va fi completată de uh, un amendament uh, suplimentar uh, care uh, se va axa pe lanțul alimentar. Într-adevăr, uh, regulile controlelor oficiale au fost revizuite în sensul unei simplificări și a clarificării sistemului. S-a dorit de asemenea o uh, abordare consolidată și integrată prin care se treacă prin toate sistemele. De asemenea, taxele de inspecție trebuie să fie corespunzătoare, astfel încât să ne asigurăm că statele membre uh, oferă finanțarea corespunzătoare operatorilor de pe piață. Au fost introduse modificări importante, astfel încât uh, bunăstarea animalelor și plantelor să fie dată. În plus, sistemul de controle oficiale din domeniul veterinar și al medicamentelor veterinare trebuie să fie modernizat. În ceea ce privește controlele importurilor, noi dorim să ne asigurăm că va exista o abordare mai armonizată la nivel european. Mai ales vom încerca să eliminăm fragmentarea actuală, creând un cadru general care să fie valabil pentru toate controlele atunci când intră pe teritoriul bunurilor care intră pe teritoriul Uniunii Europene. O asemenea abordare generică uh, este foarte importantă um, în domeniul veterinar. Există reguli specifice în prezent. Um, ele au fost valabile până acum, sunt reguli complexe și pot fi armonizate și aliniate cu legislația europeană la modul general. De asemenea, uh, examinările fizice trebuie și ele uh, luate în considerare, trebuie să se țină cont de evoluție tehnologice și de toate datele uh, care au fost colectate. În acest context, vom încerca să utilizăm resursele de control într-un mod mai eficient, asigurându-ne că eforturile de control la granițele noastre externe sunt conforme cu profilul de risc pentru fiecare marfă, fie că este vorba despre alimente, um, animale, plante și așa mai departe. Cred că această abordare holistică va uh, duce la o armonizare mai mare a sistemului de control la graniță, astfel încât să se consolideze și autoritățile care lucrează în domeniul respectiv. Dorim să adoptăm și o nouă lege privind bunăstarea plantelor. Există organisme uh, care vin din țările terțe care ar putea să intre pe teritoriul Uniunii Europene și care să dăuneze agriculturii acesteia. Noi trebuie să protejăm peisajul nostru și agricultura împotriva unor boli și a unor uh, epidemii externe. Aceste boli și epidemii care vin din alte părți, precum și schimbările climatice, uh, sunt foarte importante și noi trebuie să ne protejăm propriile culturi în fața acestora. Trebuie să uh, acționăm preventiv și să acționăm foarte rapid atunci când uh, observăm o epidemie. De asemenea, s-a observat un eh, deficit de resurse. Regimul nu este eh, suficient de bine organizat și de aceea apar costuri suplimentare. Această situație trebuie corectată. Trebuie să ne întrebăm cum putem să rezolvăm această situație, să obținem eh, credite suplimentare, astfel încât în perioada 2014-2020 lucrurile să stea mai bine. Prevenirea este o soluție mai bună, este mai ieftină pe termen lung. Acest lucru uh, se, uh, este valabil atât pentru plante cât și pentru animale. Materialele de proba- uh, legislațiile din acest domeniu sunt revizuite în prezent. Se dorește o simplificare, o reducere a poverii administrative și o concentrare pe inovare. În ceea ce privește bunăstarea animală, primul meu obiectiv va fi să prezint un raport în ceea ce privește transportul acestora. Doresc ca um, regulamentul din acest domeniu să fie unul bun. Vrem să identificăm cel mai, cea mai bună cale de a aborda problemele din uh, acest domeniu. Dorim de asemenea să adoptăm o nouă strategie pentru bunăstarea animale până la sfârșitul acestui an. În mai anul trecut, Parlamentul a votat o rezoluție, raportul Paulson, și și-a dat avizul uh, cu privire la politicile din trecut ale bunăstării uh, animalelor. Parlamentul a solicitat adoptarea unei legi generale privind bunăstarea animalelor, precum și uh, crearea unui, uh, unei rețele de uh, autorități în domeniu. Noi luăm în considerare această propunere cu mare atenție. Suplimentar este nevoie de acțiune uh, adițională și, într-adevăr, regulile din domeniul bunăstării animalelor uh, sunt un aspect foarte important. Trebuie să facem eforturi mari pentru ne a ne asigura că aceste reguli sunt implementate în mod corespunzător. viitoare. care avem. Să de... Da. Am, am ultima cultură uh, uh, în ceea ce privește Comisiei. Anumite state membre au uh, răspuns la această solicitare. Hmm? It's working. Chiedo scusa, no, c'è un problema di... Is a pro- Cere scuze, avem o problemă tehnică. No, io non sento niente. Parlate? Nuova? No. Eh? No, no, è un no, problema no. di cabina di regia. Un problema în regia. Telefonul este închis. Dar nu telefoanele pun problema. There is no problem of phone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 am abordat această chestiune a unor cuși mai bune pentru găinile ouătoare la ultimele două întâlniri ale Consiliului pentru Agricultură și am apelat la statele membre să vină cu datele care lipsesc în ceea ce privește progresul implementării interdicției. Anumite state membre au răspuns la această solicitare, altele pe acestea le urmărim în continuare. Acei agricultori care au investit în bunăstarea animalelor nu trebuie să uh, aibă vreun dezavantaj pentru că ceilalți nu au acționat. În final, haideți să vă spun câteva cuvinte în ceea ce privește propunerea Comisiei. Uh, am urmărit îndeaproape adoptarea avizului uh, domnului Lyons și am luat notă de solicitările suplimentare uh, propuse de comisie în ceea ce privește internaționalitatea măsurilor luate și uh, dorința ca în ceea ce privește utilizarea organismelor modificate genetic. Trebuie să ne asigurăm că se vor uh, atinge aceste obiective, de aceea salut această abordare. Un număr de amendamente se referă la la anumite amendamente din Directiva 2018, celelalte se referă la libertatea statelor membre de a restricționa, respectiv de a uh, utiliza aceste OMG-uri. S-a dorit uh, introducerea unei clauze uh, de opt-out, acesta însă nu aduce atingere altor articole. Astăzi uh, s-a votat asupra amendamentelor din uh, raportul LAPAJ. Vă asigur că Comisia va continua discuțiile și va uh, discuta despre adoptarea acestor amendamente uh, va colabora îndeaproape cu toate celelalte instituții până se va ajunge la adoptare. Stimați deputați, domnule președinte, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și aștept cu nerăbdare să aud punctele dumneavoastră de vedere și să răspund la întrebările pe care le veți avea cât mai bine posibil. Dario, grazie per questa presentazione così completa che mostro... Mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare atât de completă a programului uh, pentru 2012 plin de uh, aspecte foarte importante pentru Comisia noastră, Comisia pentru Agricultură. Uh, deschidem acum dezbaterea. Mai întâi coordonatorii. Are cuvântul Albert Des mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că sunteți astăzi alături de noi la Comisia Agri. În ceea ce privește mandatul trecut pot să spun că dumneavoastră vă numărați printre acei comisari care au colaborat excelent cu Parlamentul. Personal am avut câteva experiențe bune cu dumneavoastră și comisia dumneavoastră. Am observat cât de mult v-ați implicat ca și ca în Uniunea Europeană să nu există niciun fel de bariere comerciale și dumneavoastră știți foarte bine despre ce vorbesc. În ceea ce privește subiectele pe care le-ați abordat, Într-adevăr, este vorba despre subiecte importante. Dumneavoastră coordonați un departament important, sănătatea și protecția consumatorilor și cred că agricultura are o legătură cât se poate de strânsă cu acest domeniu. Ați numit deja subiectele cele mai importante. Trebuie să vă asigurați, într-adevăr, că totul funcționează bine pe această direcție și Până acum ați procedat foarte bine. Într-adevăr, trebuie ca directivele la nivel european să fie armonizate și este important ca la nivelul Uniunii Europene să nu existe niciun fel de distorsionări ale concurenței. Ați vorbit despre controle, care sunt de asemenea foarte importante. Vreau să atrag atenția asupra unui aspect. Este un lucru care depășește poate domeniul dumneavoastră, însă este important să discutăm despre acest lucru și cu Comisarul pentru Comerț, pentru că se vorbește despre încheierea anumitor acorduri uh, bilaterale cu statele Mercosur și, uh, din punctul meu de vedere, există aici un subiect foarte important. În ultima perioadă legislativă au existat uh, existat o protecție foarte clară a anumitor plante și noi trebuie să insistăm asupra acestui lucru și anume că nu pot fi importate decât produse agricole care să corespundă standardelor noastre de calitate. Acest lucru nu trebuie să mai fie explicat fermierilor uh, din exterior, pentru că dacă noi interzicem anumite uh, produse de protecție a plantelor, uh, deci aici nu pot fi folosite. Pe de altă parte, importăm produse din țări unde aceste PVP-uri se mai folosesc, atunci lucrurile sunt oarecum controversate. De aceea vă rog să mă susțineți pe această direcție și anume ca um, acordurile din acest domeniu să fie astfel modificate încât să corespundă standardelor noastre. Am mai discutat despre acest lucru uh, în această comisie. Um, fostul nostru cancelar a spus că, în ceea ce privește importurile uh, de alimente, își dorește același lucru care se întâmplă cu importurile la automobile. Dacă sudcoreenii sau japonezii vând autoturisme către uh, Uh, Europa, acestea nu pot circula pe străzile noastre, uh, pe autostrăzile noastre, mai dacă corespund standardelor noastre tehnice. Același lucru mi-l doresc și pentru importurile de alimente sau de furaje. Ele pot fi acceptate numai dacă corespund standardelor noastre. Orice altceva nu poate fi acceptat. În ceea ce privește protecția animalelor, aici um, agricultura este interesată să existe anumite prevederi care să fie implementate uh, și care să vină în întâmpinarea protecției animalelor, însă să fie practicabile. Ați vorbit despre transportul animalelor. Vreau să vă rog ca și în acest domeniu să existe prevederi fezabile, practicabile, pentru că acum câțiva ani lucrurile nu erau atât de inteligibile. Uh, Fermierii, crescători de animale, trebuiau să-și transporte um, animalele la o distanță de 50-100 de kilometri și apoi trebuiau să aducă niște documente justificative pentru a arăta că aveau voie să facă acest lucru. Deci prevederile trebuie să fie practicabile dacă sunt așa, ă, noi într-adevăr le vom susține. De asemenea, ați vorbit despre simplificare. Este foarte important ca toate măsurile pe care le prevedeți și pe care le implementați să fie uh, cât mai simple pentru a nu se crea și mai multă birocrație și pentru ca și din punct de vedere administrativ lucrurile se desfășoare cât mai bine. Pe această cale vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră viitoare. Grazie Albert Luis Capula Santos. Mulțumesc Albert Luis Capula Santos și apoi George Lyon. Signor comisariu. Mulțumesc, domnule comisar. Am ascultat cu mare atenție prezentarea dumneavoastră și, bineînțeles, uh, sunt uh, de acord uh, cu propunerile de lucru pe care ni le-ați prezentat și sperăm să fie încununate cu succes. Aș dori să ridic două aspecte. Una a fost deja menționată de colegul Des, este vorba de controlul granițelor, iar dumneavoastră ați spus că aici ar putea să aibă loc unele îmbunătățiri. Este vorba de această graniță sanitară care este ultima graniță și aici este nevoie de reciprocitatea cerințelor pentru a ocroti și pe agricultorii noștri și a, aș dori să mă refer aici la, să, să subscriu la ce a spus colegul Des și să vă cer mai multe lămuriri despre modul în care doriți să îmbunătățiți aceste controle. Uh, al doilea lucru despre care doream să vă întreb și la care nu v-ați referit în prezentarea dumneavoastră este vorba de o chestiune foarte delicată care s-a discutat în timpul președinției belgiene. Este vorba de folosirea ipotetică a făinii de oase în nutriția rumegătoarelor. Aș dori să știu cum stau lucrurile în acest dosar și uh, cum va evolua acest dosar la anul. Dacă ați putea să ne dați unele informații, ar fi foarte bine, dat fiind că este o chestiune care interesează cetățenii, dar se face și o presiune foarte mare uh, din partea sectoarelor care au de pierdut uh, la nivelul concurenței. Vă mulțumesc. George Lange apoi Martin Oșling. Uh, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Dali. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că ne-ați prezentat programul pentru uh, anul acesta. Ați făcut referire la bunăstarea animalelor vorbind despre identificare și, după cum bine știți, întreaga aplicare uh, a regimului de identificare a ovinelor în Europa a uh, stârnit controverse și a adus foarte multe probleme crescătorilor de ovine. Aș dori să ne spuneți aici și acum că va exista o rezuire odată ce uh, planul de aplicare a acestui regulament uh, va avea loc pentru a identifica dacă există probleme practice, pentru a putea simplifica acest sistem și pentru a îi da mai multă eficiență practică. Există îngrijorări cu privire la sănătatea turmelor de oi, și colegii mei din Irlanda sunt de acord cu mine în ceea ce privește aplicarea practică a acestui regulament. Ați vorbit uh, despre o legislație privind bunăstarea animalelor. Este vorba aici, vreau să mă refer la transport, care este un aspect foarte important. Aș dori să luați un angajament, fiindcă în prezentarea dumneavoastră ați spus că veți uh, dori armonizarea și aplicarea legislației cu privire la bunăstarea animalelor, vă puteți angaja că vă veți concentra asupra acestui aspect în activitatea dumneavoastră, fiindcă cred că uh, la nivelul industriei din țara mea, cel puțin, uh, se consideră că nu avem nevoie de mai multă legislație, ci de o mai bună aplicare a legislației existente și de o armonizare a abordării la nivel european și mm, aș dori să vă angajați în acest sens și să ne spuneți ce măsuri veți lua în acest sens. V-ați referit uh, și la mm, uh, la baterii, o chestiune discutată îndelung în comisia noastră. Ați spus că uh, încercați din răsputeri ca statele membre să dea dovadă de conformitate în ceea ce privește cuștile, dar vreau să vă spun că mai avem doar 8 luni până la expirarea calendarului și uh, se pare că avem 8 milioane de ouă care trebuie să mai, care nu sunt încă în conformitate, deci care vor fi declarate ilegale, care este totuși un plan de contingență, fiindcă se pare că planul inițial nu va aduce rezultatele scontate până la 1 ianuarie 2012. Ați putea să ne spuneți uh, cum dorește Comisia să se asigure uh, că acesta se pune în aplicare și cum, ce veți face cu aceste 8 milioane de euro care vor deveni ilegale pe 1 ianuarie 2000, 2012 și cum îi veți proteja pe producătorii care au uh, cheltuit foarte mult pentru a-și uh, conforma sistemele și care uh, vor fi subminați dacă nu există armonizare la nivel european. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ja, comisar, vielen Dank für Domnule comisar, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit la comisia noastră. Voiam să abordez un subiect care nu a apărut în intervenția dumneavoastră. Un uh, aspect a fost deja abordat uh, și anume um, proteinele animale, um, în acest domeniu se dorește să se ia niște măsuri. Însă ce este planificat concret? În ceea ce um, privește acest domeniu, există anumite reguli cât se poate de stricte care sunt prevăzute, însă ce este prevăzut concret? Uh, pe de altă parte, în uh, Germania a existat de curând acest scandal al dioxinei și Aș vrea să știu care sunt măsurile care sunt planificate în acest context, poate în colaborare cu uh, Guvernul Federal din Germania și aș vrea să știu de ce sunt atât de vehement împotriva unei liste pozitive. Um, pentru că ați spus că, într-adevăr, sunteți împotriva unei liste cu substanțe pozitive. Pe de altă parte, clonele. Uh, după ce negocierile au eșuat, depinde de dumneavoastră să prezentați un nou proiect. Cât de rapid se va întâmpla acest lucru? Se va aștepta in, pentru a se putea porni pe alte căi, pentru că până la urmă există interesul de a se discuta despre o inițiativă comună. Sunt uh, de acord cu dumneavoastră um, atunci când uh, vorbiți despre um, produsele pentru protecția plantelor interzise și, într-adevăr, uh, același lucru este valabil și pentru OMG-uri, însă anul trecut ați spus că sunteți pentru o toleranță zero în ceea ce privește um, semințele. Sper că um, aceste semințe nu vor uh, ajunge într-o situație de pericol dacă se va renunța la această toleranță zero. Pentru că dacă se va renunța la toleranța zero, mai ales la importul de furaje, cred că situația va fi problematică. Puteți să ne spuneți câte furaje au fost respinse în ultimii doi ani pentru că nu erau conforme cu standardele noastre? Pentru că ni s-a spus că s-a întâmplat așa, dar nu avem cifre concrete. Întrebarea referitoare la găinile ouătoare, acesta a fost adresată de mai multe ori, însă trebuie clarificat acest aspect. Noi am discutat de multe ori despre asta aici, dar chestiunea devine arzătoare. Ce se întâmplă dacă lucrurile nu sunt implementate în mod corespunzător? Pentru că mie mi se pare că în continuare nu se dă un răspuns clar, iar uh, agricultorii, fermierii așteaptă un răspuns clar din partea dumneavoastră. Și haideți să revenim încă o dată la OMG-uri noua legislație, um, pe aceasta ați mai explicat-o și ați promovat-o, însă apar întrebări în acest context. În ce măsură putem vorbi în Europa de o, un regulament privind preluarea răspunderii, um, care sunt uh, prevederile din statele europene uh, care vor apărea în cursul reformei. Așteptăm răspunsuri clare la toate aceste întrebări. Mulțumesc. Nicholson la parola. Prego, Jay. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce doream eu să spun a fost deja spus de antevorbitorii mei, astfel încât voi fi succint. În ceea ce privește găinile de baterie, statele membre care sunt urmărite, să spunem așa, care nu se conformează. Uh, dar vreau să vă întreb uh, următorul lucru. Ați spus că statele care s-au conformat nu trebuie să fie dezavantajate aici și uh, ați fost întrebat de colegul meu ce plan de de contingență aveți, fiindcă nu mai avem timp, ne, ne apropiem de capătul drumului și am dorit să știm ce se întâmplă, fiindcă noi dorim să conlucrăm. Sunt de acord cu dumneavoastră. Cei care au făcut ce trebuie și eh, ceea ce le s-a cerut nu trebuie să fie sancționat acum. Nu se poate să fie pedepsiți acum, fiindcă ar fi o situație ridicolă. În ceea ce privește Mercosur, sunt de acord cu ce a spus Albert, dar, ascultându-l pe domnul comisar, îmi dau seama că se vorbește despre standarde similare, nu aceleași standarde. Asemănătoare și aceleași nu e același lucru. Eu vă spun că trebuie să avem aceleași standarde. Nu putem să ne așteptăm ca producătorii europeni să respecte normele și standardele europene și apoi noi importăm la standarde uh, mai scăzute. Nu, nu e suficient să spunem standarde similare, avem nevoie de aceleași standarde. La Comisia Envi, iar eu sunt uh, uh Uh, s-a discutat uh, un raport al Dagmar Rockberent și și noi în Marea Britanie am suferit de pe urma vacii nebune. A, și uh, știu că se vorbește acum despre făina de oase și carne uh, pentru uh, nutrețul animalelor și uh, care sunt argumentele pro, uh, nu avem destul soia și mai departe și ar fi o bună cale de urmat. Dar uh, Vreau să vă spun un lucru și am mai ridicat această chestiune. Consumatorii vor dori să știe că este pe deplin sigură această alternativă. Și trebuie să avem grijă. Fiindcă nu putem să spunem că s-a dovedit științific că e corect, avem nevoie de o prezentare punct punctelor de vedere și trebuie să câștigăm uh, sprijinul cetățenilor, fiindcă vor exista resentimente și foarte multă neîncredere. Și s-ar putea să uh, ajungem pe prima pagina a ziarilor de scandal, care vor face din țânțar armăsar. Trebuie să fim foarte atenți cu acest subiect. Nu e o idee rea, dar haideți să avem mare grijă ce facem. Mulțumesc, James. Au luat cuvântul toți coordonatorii. Lorenzo mai trebuie să ia cuvântul. Haideți să ne grăbim, fiindcă multă lume dorește să ia cuvântul. Mulțumesc. Unii colegi mi-au luat înainte, domnule președinte, vreau să vă spun. I-am ascultat pe ceilalți coordonatori și îmi dau seama că avem o problemă fundamentală, importantă pentru noi toți. Este vorba despre faptul că trebuie să ne asigurăm că bunurile care care intră în Europa respectă aceleași standarde pe care pe care le respectă uh, produsele europene. Asta pentru sănătatea cetățenilor și pentru aspecte de concurență. Eu doresc să găsim o soluție. Bineînțeles, acest lucru nu va fi ușor, fiindcă avem o luptă grea de dus, dar avem nevoie de o strategie comună la nivelul comisiilor parlamentare pentru a pune capăt acestei situații care a fost recurentă, din păcate, și Europa a avut de suferit. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Ashworth. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Ashworth, aș eh, dori să întreb două aspecte pe domnul comisar. În primul rând este vorba despre organismele modificate genetic. Avem aici propunerile eh, lui George Lyon. Mă bucur că ați folosit cuvântul proporționalitate Eu aș dori să știu care sunt greutățile cu care vă veți confrunta în ceea ce privește echilibrarea pretențiilor um, companiilor de propagare a plantelor, uh, a cerințelor de sănătate și, în același timp, uh, um, reducerea costurilor uh, pe care le suportă agricultorii. Care sunt propunerile dumneavoastră de reglementare în ceea ce privește semințele uh, Um, păstrate la nivelul fermelor. Știu că aceasta este o, o problemă în general, reglementarea uh, situației semințelor, dar uh, mai ales uh, în contextul OMG-urilor va căpăta și mai mari proporții, iar Comisia trebuie să discute acest aspect, bănuiesc. Cealaltă chestiune pe care, despre care v-am scris se referă la eliminarea uh, stocurilor, uh, mai ales în uh, regiunile periferice. În regiunea mea uh, acest lucru aduce mari greutăți. Este foarte greu să uh, ne conformăm uh, regulamentelor privind stocurile care trebuie să fie eliminate și v-am scris solicitând o derogare, uh, spun că este vorba despre Isle of Wight, uh, iar noi uh, creștem prețul creșterii animalelor în aceste regiuni, astfel încât nu mai este viabilă această activitate, iar, activități, iar um, autoritățile locale nu doresc să subvenționeze această activitate și încerc uh, și sper că dumneavoastră mă veți asigura că vom putea găsi o soluție aici. Mulțumesc, doamna Paulson are cuvântul, după care domnul Tarabella. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră, pentru faptul că ați venit aici să discutați cu noi. O să reiau lucruri despre care s-a vorbit deja pentru a avea un nivel de protecție a sănătății și bunăstării animalelor, e nevoie de o legislație comună de control, fiindcă e greu să spunem care, este, care sunt normele europene la ora actuală, dat fiind că există diferențe de la un stat la altul, nu numai în ceea ce privește nivelul legislativ, dar și în ceea ce privește controlele și practicile. Iată deci că trebuie acum să facem o legătură între aceste două elemente. În al doilea rând, Sistemele bazate pe risc pe care le punem la punct uh, în toate domeniile acest, există în ceea ce privește controlul produselor alimentare, dar vreau să vă spun că sunt îngrijorată, fiindcă nivelul de risc nu este destul de clar și de ușor de înțeles pentru inspectorii locali, cei care trebuie să facă controlele în viața de zi cu zi. Iar Aici există o diferență prea mare între evaluări, ceea ce este periculos, fiindcă se creează o concurență neloială de care nu avem nevoie pe piața internă. Este foarte important ca pentru producători ca regulile, legislația să fie comparabile. Am vorbit despre acest lucru când am vorbit despre importuri, unde trebuie să avem aceleași uh, reguli, dar același lucru trebuie să fie valabil și pe piața internă. Nu trebuie să avem prea multe diferențe între producători. Fie că este vorba de agricultură, de comerț, de restaurante. Deci avem nevoie de formule mai clare, mai stricte, în ceea ce privește aceste analize de risc. Apoi, cum putem, și aici revin la o chestiune anterioară, cum putem vorbi despre, vorbi despre vaccinul privind febra catarală? Pe viitor vom uh, avea o nouă generație de țânțari. Și trebuie să uh, fim prevăzători în ceea ce privește viitorul. Sunt Marc Mulțumesc, domnule vicepreședinte Paulson, Marc Tarabella. Bună ziua, domnule comisar de luni 28 martie sau chiar de, de fapt de marți 29 dimineața știm că sunteți în favoarea clonării animalelor și consumului de carne din animale clonate. Vorbiți despre bunăstarea animalelor, dar aș dori ca comportamentul dumneavoastră să corespundă discursurile a ceea ce spuneți. Aș vrea să știu de ce pe 29 martie sau uh, mai bine zis pe 29 dimineața la negocierea dintre Parlament și Consiliu uh, în legătură cu carne de la animale clonate, din câte mi se spune, pentru că nu eram prezent, dar informațiile sunt fiabile și DG Sango, reprezentat de doamna Testori, destul de agresivă atunci și comisarul de Gucht, ultra, comisarul ultraliberal belgian pentru comerțul internațional, s-au arătat foarte în favoarea comerțului de carne de la uh, animale clonate, uh, uitând complet de, de consumatorii europeni și de, de dorințele Parlamentului, interdicând chiar etichetarea pentru informarea consumatorului, deși consumatorii au dreptul la a fi informați. Aș vrea să știu ce faceți pe viitor și aș vrea să știu cum se poate, având de vedere poziție pe care ar trebui să o apărați uh, cea, consumatorul european și, lo, și logica pur comercială, care va triumfa? Pentru că deocamdată a triumfat poziția pur comercială a ultraliberalilor de la comerț. Aș vrea să știu, domnule comisar, uh, dacă pe viitor îi veți apăra mai bine pe consumatori pentru ca aceștia să fie informați, având vedere această contradicție. Doamna Paulsen a vorbit despre protecția și bunăstarea animalelor, dar în același timp are poziții ultraliberale în ceea ce privește comerțul. Deci, iată, unii colegi au poziții absolut schizofrene care ne fac uh, să impunem reguli din ce în ce mai dure producătorilor europeni la nivel agricol, și dar ne deschidem comerțul internațional cu orice preț și pe 29 martie am, s-au acceptat lucruri inacceptabile pentru consumatorul european. Care va fi poziția dumneavoastră pe viitor, domnule comisar? Stefan Lefol. Mulțumesc, Marc, Stefan Lefol și apoi Jose Bove. Iată, o rafală de întrebări. Aș dori să spun și eu câteva cuvinte. Mai întâi, sprijin ceea ce a spus Marc Tarabella într-adevăr, ar trebui... 2 secunde la manière dont l'Europe se Trebuie să fim mai atenți la modul în care se poziționează Europa în lume, mai ales în legătură cu astfel de probleme atât de importante cum sunt uh, protecția consumatorului și bunăstarea animalelor. Nu putem avea un dublu discurs uh, cu poziții absolut opuse. Iată care e întrebarea pe care vă punem. Astăzi, Parlamentul European, în acordurile bilaterale, dorește să introducă norme sociale și de mediu în negocieri. Sunteți pentru sau nu? colegiul de comisari, în colegiul de comisari veți apărea, apăra această poziție sau nu? Apoi, în legătură cu organismele modificate genetic. Aici, la Comisia Agri, am uh, studiat problema și Comisia pentru Mediu a reluat uh, o parte din uh, această activitate. Aș dori să știu care este situația în Consiliu și Comisie. Veți sprijini poziția care sper, va fi adoptată de Parlament în legătură cu consolidarea regulilor și condițiilor în care statele membre vor putea uh, avea recurs la folosirea plantelor, substanțelor, organismelor modificate genetic. Jose Bofe și apoi colegul Reimers. Uh. Da, domnule comisar, bună ziua! Aș avea trei aspecte de menționat. Mai întâi observație. Uh, Uh, având în vedere ceea ce a spus colegul Marc Tarabella, nu voi reveni pe fondul problemei, pentru că dânsul a prezentat bine problema, dar aș dori să trag un semnal de alarmă la adresa Comisiei să nu se producă ceea ce s-a făcut prin anii 80, când s-a dorit să se impună hormonii în creșterea animalelor și consumatorii au boicotat uh, carnea respectivă și acest boicot a fost dramatic în agricultură. Dacă mâine există riscuri în legătură cu importul de carne uh, clonată, toți, toate asociațiile de consumatori se vor apăra și primele victime vor fi crescătorii de animale, pentru că piața uh, se va limita mult, se va prăbuși. Deci, în interesul agricultorilor, agriculturii, vă cer să rămâneți ferm pe poziție împotriva importurilor de carne de la animale clonate. Acum, observații. Întâi, în legătură cu uh, legislațiile viitoare și propunerile de legislație. Am înțeles că Comisia Envi a votat în această dimineață și aș dori să vă spun foarte solemn astăzi că sunt gata, deși inițial eram absolut opus naționalizării organismelor modificate genetic, chiar dacă nu vă place această expresie, sunt gata să sprijin această poziție dacă mi se poate demonstra că aceasta este o legislație de tranzit, tranzitorie, pentru ca regulile care permit unui stat să, se, să refuze cultivarea organismelor modificate genetic sunt reguli bune dacă acestea intră în legislația uh, pentru perioada 2012-2018. Dacă toate aceste elemente sunt pentru analiza globală a chestiunii organismelor modificate genetic, atunci vom fi făcut un pas important înainte. Atunci vă sprijin chiar public în ceea ce uh, doriți să faceți. În al doilea rând, în legătură cu semințele, m a spus și Martin Oșling, cred că trebuie să spunem foarte clar toleranță zero de organisme modificate genetic în semințe și nu este negociabil acest lucru. Nu este o chestiune nici filozofică, nici etică, este doar o chestiune de multiplicare. Dacă acceptăm 0,1% la un moment dat, anul următor vom fi la 0,5%, la 1, 2 și 3% în anul uh, următor, pentru că contaminarea în rândul semințelor crește. Deci trebuie să rămânem fermi, este o chestiune științifică, agronomică aici. Și în al treilea rând, în ceea ce privește seme... semințele de fermă. Mm, știți, în 2010 FAO a recunoscut rolul biodiversității pentru a lupta împotriva foametei în lume. În Europa, avem legislație specifică de proprietate intelectuală, brevete pe de o parte. Și astăzi, uh, practic, se consolidează forța întreprinderilor în detrimentul biodiversității cultivate și uh, dreptul agricultorilor de a-și folosi propriile uh, semințe. Europa a ales certificatele de origine vegetală dar astăzi, din ce în ce mai multe companii adaugă brevete cu noi tehnologii, uh, cum, este, uh, cum sunt mutațiile genetice. Deci, având în vedere că și la EFSA au loc dezbateri în acest sens în ceea ce privește noile tehnologii, trebuie să abordăm această chestiune acum. Cum protejăm semințele de fermă, care sunt de largă varietate, mai ales în uh, țări, uh, în noi state membre ale Uniunii, cum ar fi Polonia, Bulgaria sau România. Domnul Reimers și apoi doamna Iar. Mulțumesc! Uh, salut și eu faptul că vorbiți astăzi cu noi despre programul de lucru 2012. Am o întrebare. Ați vorbit despre faptul că doriți să lucrați cu colectare de date în principal. Cum stau lucrurile în acest sens? Cine să furnizeze toate aceste date? Se va evita în vreun fel uh, dublarea acestei activități, adică să nu se colecteze din două surse și atunci când se colectează datele este important nu numai să fie colectate, ci să fie și evaluate, ceea ce duce la costuri administrative suplimentare și la muncă suplimentară. Vreau să atrag atenția că fermierii, agricultorii, uh, de cele mai multe ori uh, sunt exploatații familiale, respectiv uh, întreprinderi mici și mijlocii. Ele sunt uh, toată ziua ocupate cu propria lor producție și dacă după ce își încheie ziua de muncă ar trebui să mai evalueze și datele colectate, atunci ar trebui să spun că lucrurile devin dificile pentru că ei nu au un birou propriu unde să facă acest lucru și chiar și dacă ar avea, situația ar fi dificilă. Iar dacă datele se se colectează, acestea trebuie să fie înregistrate în niște baze de date. Și cum stau lucrurile în ceea ce privește protecția datelor, vor fi ele protejate, de asemenea vor exista, va exista acces la aceste baze de date, astfel încât uh, toată lumea să aibă acces la ele, cum vor fi ele protejate, astfel încât să nu se ajungă la o uh, distorsionare a concurenței, pentru că dacă anumiți producători uh, își uh, prezintă deschis datele, alte întreprinderi, alte exploatații ar putea să aibă acces la ele și să le folosească, astfel încât să profite uh, de ele. Uh, s-a vorbit asemenea despre găinile ouătoare și am o întrebare cât se poate de directă. Comisia are curajul, după interdicția acestei uh, creșteri în baterii pentru găinile ouătoare, să schimbe regulamentul și să impună cu adevărat aceste reguli. Și încă o întrebare în ceea ce privește transportul de animale se va ține cont de faptul că avem o concentrare de măcelării um, există în anumite regiuni foarte multe, ceea ce duce la un transport sporit către regiunile respective. Cum vom aborda această problemă? Pentru că uh, distanțele acestea nu pot fi uh, limitate numai în baza kilometrilor, pe de altă parte nu pot fi uh, cum, cum va fi rezolvată problema în ce privește regiunile unde nu există aceste uh, concentrații de măcelării? Mulțumesc, spune domnul Iar, mulțumesc și domnului comisar uh, care a fost dispus să vină încă o dată la noi, la Agri, pentru a discuta cu noi. Doresc să pun o întrebare, pentru că până la urmă toate întrebările pe care doream să le pun au fost adresate deja de colegii mei. Întrebarea mea, am purtat deja o corespondență pe această temă și am înțeles că sunteți în discuție cu statele membre referitoare la uh, implementarea regulamentelor. Există state membre care sunt mai cooperante și care răspund la timp și altele care nu sunt atât de cooperante. Uh, și pornesc la premiza că acele state care au probleme cu implementarea regulamentelor, cu o implementare la timp, sunt tocmai acele state membre care nu se dovedesc a fi atât de cooperante. Întrebarea mea se referă oarecum la și se alătură celei adresate de doamna Reimers. Aveți un plan alternativ, un plan B? Ce faceți uh, cu statele membre care nu sunt capabile să implementeze regulamentele la timp? Există un plan B sau cum se procedează în situația acestora? Pentru că pentru noi, uh, Germania, uh, la noi în Germania se discută foarte mult despre acest lucru. Um, la noi uh, este foarte important acest subiect al interdicției de a ține găinile ouătoare în cuștile respective. Noi discutăm de mult despre acest lucru și nu vrem să avem de pierdut. Mulțumesc! Merci, monsieur le commissaire, pour cet échange. Mulțumesc, domnule comisar, pentru dezbatere. Îmi pare rău că revin la un subiect deja abordat de alți colegi, mai ales de colegul Des, dar când vorbim despre aceleași subiecte, înseamnă că subiectele sunt importante și necesită răspunsuri clare. La Comisia pentru Agricultură efugăm deseori acordurile internaționale care fragilizează producția europeană. Uh, dacă aceste acorduri nu se bazează pe o adevărată reciprocitate la nivelul standardelor, ne pun în pericol și uh, reprezintă riscuri majore de distorsionare a concurenței în defavoarea agricultorilor noștri și, bineînțeles, un risc sanitar pentru consumatori, consumatorii europeni, pentru că nu le putem garanta o calitate ireproșabilă. Deci, întrebarea mea este, ce strategie veți aplica pentru a consolida controlul produselor importate și ce strategie veți aplica pentru a garanta transparența la care au dreptul consumatorii noștri. Mulțumesc! Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar, în legătură cu directiva privind găinile ouătoare, ar fi bine să știm câte state membre au trimis informațiile și câte state nu au trimis informațiile, pentru că atunci ne vom da seama dacă avem nevoie de un plan B, așa cum cred unii colegi. Aș sprijini comentariile privind legislația privind transportul animalelor, aș cere să aplicăm legile pe care le avem deja, în loc să încercăm să impunem noi teste legislative și să mm, putem să ne uităm astfel în ochii, în ochii producătorilor și consumatorilor. În ceea ce privește controlul importurilor, ne-ați dat informații destul de detaliate. Aș vrea să pun o întrebare foarte simplă. Ce părere aveți despre situația actuală în legătură cu, import, cu controlul importurilor? Este satisfăcătoare uh, această situație sau nu? Uh, pentru că ar fi vrea să știm, bineînțeles, noi uh, avem îngrijorări în legătură cu controlele la import și domnul Des a vorbit despre acestea. În fine, ar fi bine dacă ne-ați putea prezenta pe scurt impactul eșecului negocierilor privind un nou regulament privind alimentele noi. Pentru că nu ne este clar, mie cel puțin nu mi sunt clare implicațiile acestui eșec și ce urmează în acest proces. Mulțumesc! temporary president. Mulțumesc uh, președintelui temporar al uh, comisiei noastre. Parcă a avut loc uh, o lovitură de stat în ultimele 5 minute, dar totuși democrația funcționează. Domnule comisar, puteți și ar trebui să ne considerați aliați pe noi cei din această comisie. Aici e vorba de credibilitatea noastră și a dumneavoastră. Am discutat cu funcționarii dumneavoastră Uh, comisia rămâne pe poziție, dar noi dorim să vă ajutăm, așa că să nu credeți că suntem dușmani. Dorim ca textele legislative pe care le-am adoptat să se aplică. În legătură cu bovinele, cu identificarea electronică a bovinelor, Am dorit să știm uh, care este uh, calendarul pentru uh, implementarea programului de identificare electronică a bovinelor. În legătură cu derogările, având în vedere că s-au făcut progres, progres la nivel științific, aș dori să știu uh, uh, care este situația și pentru uh, regiunile ultraperiferice. Și poate un aspect uh, mai tehnic pe care poate îl cunoașteți uh, din corespondență Um, o chestiune majoră pentru uh, mulți uh, dintre cetățenii noștri, mai ales din insulele britanice, pentru că există uh, o problemă tehnică în legătură cu autorizarea unor produse din aceste insule, uh, pentru că trebuie să ne adaptăm realității comerciale Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am venit atât de târziu la ședință, n-am putut să fac altfel. Mă bucur foarte mult că vă aflați alături de noi, domnule comisar, pentru că mine a fost o mare frustrare, având în vedere că sunt uh, producător de uh, găini, de uh, carne de, uh, um, de pui uh, din uh, Marea Britanie Uh, cred că vă confruntați cu o dilemă. Într-adevăr, uh, legislația trebuie aplicată. Dar haideți să vedem care este situația practică. La 1 ianuarie la anul va trebui să ordonați ca 100 de, mii de, 100 de milioane de găini să fie scoase din baterii, din cuști. Uh, adică 800 de milioane de ouă în fiecare zi trebuie distruse. Este un efort mare. Și mai este o altă problemă. Aceste ouă, dacă ar ajunge pe piață, oamenii le-ar mânca. Dar oamenii tot vor mai dori ouă, așa că vor mânca ouă importate din afara Uniunii Europene și nu vor ști ce vor mânca, pentru că nu există o legislație pentru uh, a se asigura că aceste ouă nu sunt produse în baterii și, și mai departe de atât, aceste păsări, 100 de milioane de păsări care vor fi omorâte uh, în, pe 1 ianuarie vor fi mâncate în principiu uh, grâu uh, produs în Uniunea Europeană. Deci iată, veți distruge și această ramură. Iată ce se întâmplă. Uh, în schimb, uh, în anumite țări uh, se continuă uh, să se producă ouăle în baterii ca până acum. Ce veți face pentru a pune capăt acestei situații? Mulțumesc colegului Anio, mulțumesc tuturor pentru intervenție. Acum, doamnele comisar, o rafală de întrebări, așa că vă dau cuvântul pentru a încerca să răspundeți la toate sensibilitățile care v-au fost prezentate. John Daly, vă rog. Well, thank you very much. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate observațiile făcute. Vă spun că au fost foarte apreciate. Astfel de discuții mă ajută foarte mult pe mine și pe uh, colegii mei să înțelegem poziția Parlamentului, să înțelegem prioritățile și chestiunile importante pentru Parlamentul European o să încerc să vă răspund la întrebările adresate. În primul rând, în ceea ce privește legislația care cuprinde sectorul uh, agricol. Îmi dau seama de faptul că agricultorii trebuie să respecte o sumedenie de legi și vă asigur de faptul că Principala mea îngrijorare și uh, principala încercare pe care o fac este să armonizez, raționalizez și să simplific cadrul legislativ în mod holistic. Sunt de părere că noi trebuie să analizăm, în primul rând, impactul pe care Uh, îl avem asupra acestei legislații pe care o avem la dispoziție și trebuie să încercăm să ne dăm seama care sunt efectele marginale ale, ale legislației pe care o avem în vigoare, care sunt costurile și beneficiile la nivel comunitar ale uh, fiecărei legi și regulament. Astfel încât, la nivel general, cred că trebuie să desfășurăm acest exercițiu. Iar uh, împreună trebuie să stabilim modul în care se poate simplifica și uh, această legislație și modul în care putem să facem agricultura mai competitivă decât la ora actuală, fără să atenuăm în niciun fel standardele de siguranță și să respectăm în continuare dorința consumatorilor de a avea produse sigure în magazine. În ceea ce privește sectorul alimentelor, ne putem mândri cu faptul că acest sector uh, reprezintă un, uh, un uh, standard uh, în ceea ce privește funcționarea pieței interne. Eu cred că oferim produse de calitate, produse sănătoase pe piață și facem acest lucru într-un uh, mod în care se promovează accesibilitatea, accesul la produse. Au existat uh, chestiuni specifice adresate. S-a făcut referire la standarde la importurile provenite din țări terțe. Dacă uh, judecăm logic Standardele de siguranță care există au ca scop ocrotirea consumatorilor. Iar consumatorii trebuie să fie protejați eh, față de eh, în ceea ce privește toate produsele care se, găte, care se găsesc în magazine. Iată de ce este imperativ ca toate produsele de pe piața europeană să fie sigure, indiferent de proveniența lor. Avem nevoie de un sistem echitabil în ceea ce privește siguranța. Bineînțeles că se pun probleme de competitivitate. Importuri uh, uh, um, versus producția internă, cote de importuri, costuri de producție uh, în diverse țări. Dar nu trebuie să permitem ca nivelurile de siguranță să fie un a competitivității produselor noastre. Iar acest lucru se aplică și în cadrul discuțiilor pe care le avem cu țări terțe în ceea ce privește acordurile comerciale. În ceea ce mă privește, am fost întrebat uh, dacă eu uh, sunt de această părere în Uh, cadrul colegiului și vă asigur că da, aceasta este poziția mea foarte fermă. Noi nu uh, vom sacrifica măsurile sanitare și fitosanitare uh, pentru un uh, comerț mai liberal. Aceste măsuri există uh, pentru că sunt un standard al, nivel, al uh, nivelului de siguranță european și trebuie să fie menținute. Există controle europene foarte stricte asupra importurilor, mai ales, uh, deci, mai ales um, cele cu risc ridicat, cum ar fi uh, produsele animale. Curtea de conturi a adoptat un raport recent privind controlele europeană, europene cu, asupra importurilor. Acesta este pozitiv, în mare parte, și în ceea ce privește controlele la frontieră. Bineînțeles că sunt, sunt unele observații, bineînțeles și aici răspund la întrebarea cu privire la uh, ce părere am eu în legătură cu controlele la frontieră și aplicarea acestora. În ceea ce privește chestiunea de siguranță, la nivel general doresc să vă spun faptul că uh, eu uh, sunt satisfăcut de rezultatele controlelor de frontieră Asistăm totuși uh, la o, situație cauzată de sistemele impuse de-a lungul, de-a lungul anilor, în mod foarte fragmentat. Avem 12 regulamente diferite care uh, activează aici, mai ales în domeniul plantelor. Există uh, foarte multe controle care nu sunt bine țintite. Iată de ce încercăm să ne asigurăm de faptul că uh, administrația care este aferentă acestor controle este proporțională riscurilor potențiale și evaluate. Nu cred că ar trebui să avem uh, aici un sistem uh, universal fiindcă astfel capacitatea noastră de control va fi ar fi împovărată, iar rezultatul ar fi o scădere a controalelor. Astfel încât, dacă avem controle foarte bine țintite și avem o evaluare, o atitudine bazată pe evaluarea riscului, vom uh, avea de câștigat de pe urma unei astfel de acțiuni în ceea ce privește calitatea controalelor pe care le desfășurăm. În ceea ce privește evaluarea la frontieră, trebuie să vă spun că avem în desfășurare programe de formare în ceea ce privește agențiile de punere în aplicare a legii în, statelor, în statele membre, fiindcă aici este vorba de competența statelor membre, dar noi nu stăm cu mâinile în sân. Există programe de formare foarte active pentru a ne asigura că nivelurile de evaluare sunt rezonabile. Comisia a adoptat recent un raport privind importurile, care se află în Parlament și Consiliu la ora actuală. La ora actuală revizuim și uh, sistemele de, și schemele de importuri, iar Parlamentul va juca un rol foarte important în ceea ce privește politica noastră privind importurile. În ceea ce privește negocierile cu Mercosur, noi uh, subliniem necesitatea respectării de pline a standardelor noastre privind importurile. Nu uh, vom face concesii, nu, vom, nu, vor exista niciun, nu va exista niciun fel de atenuare aici. Am fost întrebat uh, care este părerea noastră privind uh, făina de oase? Și așa cum a spus domnul Nicholson, am uh, trecut printr-o problemă cu probleme, mai ales în Marea Britanie. Am uh, instituit foarte multe proceduri pentru a ne asigura că astfel de probleme nu se vor repeta. Și putem să fim mândri de noi înșiși, fiindcă acțiunile noastre au dovedit că, iată, am eradicat aceste boli și chiar dacă, într-adevăr, trebuie să fim prudenți în ceea ce privește această chestiune, trebuie să reacționăm la situațiile existente. Iar uh, noi propunem următorul lucru. Făina de oase și carnea de porcine să fie folosită pentru hrănirea păsărilor și aceste produse provenite de uh, păsări să fie folosite pentru, pentru nutrețul porcinelor, dar uh, să se interzică în continuare aceste produse provenite de la bovine, de la rumegătoare. Și asta până când se va efectua un test uh, pentru diferențierea speciilor. Ne așteptăm să avem, să-l avem pe acesta până la sfârșitul anului 2011. În ceea ce privește etichetarea, identificarea electronică a ovinelor, vreau să vă spun că eu uh, m-am deplasat la o fermă în Marea Britanie să văd cum se desfășoară acest proces al uh, crotalierii oilor și am văzut și eu uh, care sunt implicațiile acestui sistem fermierul uh, folosea aceste crotalii nu numai pentru a respecta legislația europeană, ci a reușit să o folosească în mod foarte inteligent pentru a extinde gestionarea fermei și uh, poate că acolo poverile administrative aveau legătură și cu această uh, extindere a funcției uh, care fusese introdusă în această fermă. Dar vreau să vă spun că uh, în Marea, că uh, serviciile noastre au fost prezente și în Marea Britanie și în Scoția săptămâna trecută pentru a verifica aceste procese și deci sunt, uh, suntem uh, într-un proces de monitorizare și, și trimitem misiuni de audit în Spania, Irlanda și Portugalia pentru a transmite constatări în acest sens. Vom întocmi un raport privind învățămintele trase de pe urma acestor Uh, misiuni și delegații la, sfârșit, la sfârșitul acestui an. În ceea ce privește, iată-și, uh, aceste crotalii sunt foarte importante, am mai menționat și alte uh, aspecte. Adesea când vorbesc când, când vă vorbesc, mă refer la chestiuni diverse în ceea ce privește sănătatea animalelor și, și așa mai departe, se naște un fel de controversă în ceea ce privește activitatea noastră. Clonarea, de pildă, era. Um, vreau să mă refer mai târziu la clonare, dar una dintre presi- presiunile care se face în ceea ce privește clonarea o reprezintă trasabilitatea. În momentul în care vorbim despre trasabilitate, uh, eu vă întreb cum se va face acest lucru, mai multe crotalii. Deci trebuie să ne dăm seama că unii ne spun trebuie să analizați uh, poverile pe care le aduceți prin crotalierea ovinelor din, din alte motive și acum vorbim despre introducerea unor noi măsuri care vor necesita mai multe crotalii. Și aici trebuie să înțelegem în ce direcție o luăm. Iată cum stau lucrurile. În ceea ce privește cuștile, bateriile pentru găini. Aceasta este una dintre prioritățile comisiei dumneavoastră, îmi dau seama. Cum stăm cu timpul? Eh, întreabă domnul comisar. Bun, avem timp. Deci, în ceea ce privește cuștile, eh, da, eh, această chestiune este într-adevăr foarte importantă, cu care m-am confruntat încă de la începutul preluării funcției mele. Și am început prin a face două lucruri. În primul rând, nu vom da înapoi de la poziția pe care am legiferat-o până acum. Și am exprimat acest lucru foarte clar la Consiliu, după ce unele state membre au solicitat amânarea datei în ceea ce privește intrarea în vigoare a acestei legislații, iar eu am refuzat să fac acest lucru în nenumărate rânduri, fiindcă cred că este vorba de credibilitatea noastră aici. Și, într-adevăr, trebuie să câștigăm acceptarea faptului că odată ce stabilim niște reguli și perioade de tranziție, acestea trebuie să fie respectate. Și am experiența aceasta din țara mea, fiindcă adesea oamenii nu se gândesc la un lucru decât în momentul în care termenul a expirat. Sau urmează să, exp- să expire foarte curând. De ce avem această perioadă de, perioadă de tranziție? Trebuie să fie luate în serios fiindcă acestea uh, trebuie să-i ajute pe operator să se adapteze situației. Iar această perioadă de tranziție era de, de 12 ani. Am avut 3 ani uh, să, să ne conformăm pentru veinile crescute în baterii. Deci destul timp pentru ca uh, oamenii să se conformeze. Cu toate acestea, avem țări care nu se conformează, am discutat cu statele membre la Consiliu despre acest lucru, solicitându-le cel puțin informații. Întrebați un, dacă avem un plan de contingență. Avem mii de astfel de planuri, dar toate vor depinde de cum stau lucrurile la fața locului. Fiindcă trebuie să luăm în considerare multe aspecte. Domnul Agnew, ultimul vorbitor, a spus că uh, vom uh, distruge, vom elimina aceste găini și când am venit cu liftul, unul din colegii mei mi-a spus că italienii au confiscat ieri un milion de găini din cauza acestor cuști. Nu știu ce fac cu găinile astea. Un, un milion de găini, nu știu dacă e adevărat sau nu. poate din motive de bunăstare animală, nu știu dacă sunt sacrificate sau nu. Dar iată cum stau lucrurile. Ce, ce vom face? Și uh, s-a vorbit despre o implicație foarte, domnul Agniu a vorbit despre o implicație foarte importantă a deciziilor pe care trebuie să le luăm. Este vorba de implicații în ceea ce privește industria alimentară, a pieței, a importurilor. Iar la, la ora actuală nu importăm o în Europa. Suntem um, autosuficienți în ceea ce privește producția de ouă. Deci ce facem? Eu uh, aștept să am toate, toate informațiile necesare la dispoziție pentru a vedea dacă putem, uh, într-un mod uh, echilibrat și inteligent, să evaluăm implicațiile acțiunilor noastre. Trebuie să evităm concurența neloială. Asta este una dintre reguli. Nu ne putem permite să avem ouă provenite de la ferme care nu se conformează cu aceste reguli, care să concureze pe piață cu ouă provenite din ferme, din țări care au respectat aceste reguli. Acesta este un uh, element, uh, o regulă de bază. Dacă, de pildă, o țară, ca Polonia, să spunem, unde avem 80% nivelul de neconformitate, ce facem? O să eliminăm uh, piața poloneză, o să distrugem piața poloneză, mă scuzați, și o să obligăm Polonia să importe uh, ouă, toată producția de ouă, Vă dau un exemplu, nu spun că se va întâmpla așa, dar vă dau uh, un exemplu pentru a vă arăta cât de importante sunt deciziile noastre. Trebuie să avem toate informațiile la dispoziție pentru a face o propunere care să stea în picioare și care să fie viabilă. Avem 15 țări care nu ne-au trimis încă informații. 15 țări. Și le-am enumerat de la ultima mea intervenție la Consiliu patru dintre acestea, mi s-a spus, ne-au trimis informațiile necesare. Unele, a spu, unele au spus, uh, avem, suntem în conformitate aproape 100%, numai că nu v-am trimis informațiile. Eu sper să fie așa, dar monitorizăm constant situația, uh, încercând să obținem aceste informații cât mai curând cu putință. Bun. Iată poziția noastră cu privire la acest uh, aspect. În ceea ce privește dioxina. Ei bine, în ceea ce privește dioxina, am discutat cu guvernul german uh, în mod regulat, am avut discuții regulate atunci când s-a întâmplat uh, acest lucru, discutam cu ministrul la telefon pentru a monitoriza situația. Sunt de părere că acest incident al dioxinei ne arată totuși că sistemul nostru funcționează. Deci putem să stăm liniștiți într-o oarecare măsură. Dacă sunt gestionate bine, acestea funcționează. Oricare ar fi legislațiile și legislația și regulamentele pe care le, uh, le dăm, nu putem să garantăm faptul că cineva nu va încerca să înșele sistemul. Trebuie să avem la dispoziție politicile necesare și procesele necesare la fața locului, pentru că în momentul în care s-ar întâmpla o astfel de situație, o astfel de încălcare, să fim uh, avertizați cât mai curând, de putin, put, cât mai curând cu putință și să ne asigurăm că putem să acționăm rapid. Iar sistemul de trasabilitate, de pildă, pe care l-am avut uh, în acest caz, a funcționat cum trebuie. Iar Germania a putut să identifice furnizorii fermele uh, um, care au luat furaje de la acești furnizori, a închis imediat toate aceste ferme, a putut să identifice toate produsele care au uh, provenit de la aceste firme și după aceea au putut să testeze toate produsele cu proveniență din aceste, fir- din aceste ferme și s-au putut stabili faptul că nu exista uh, un risc la adresa sănătății, un risc semnificativ la adresa sănătății sau uh, s-au uh, închis, bineînțeles, furnizorii de furaje și s-a distrus, uh, s-au eliminat toate produsele uh, sus, suspecte până când s au clarificat lucrurile și s-au putut redeschide toate aceste ferme. Sistemul a funcționat și ce învățăminte am tras? Dacă avem sisteme, avem sisteme uh, aplicate despre care uneori ne plângem că aduc costuri suplimentare și așa mai departe, dar iată, când ne confruntăm cu astfel de probleme, atunci e foarte bine că ne dăm seama cât de folositoare sunt astfel de sisteme. Am fost întrebat uh, de către domnul Hosling de ce uh, mă opun unei liste pozitive de furaje. Poziția comisiei a mea este că o astfel de listă se bazează pe presupunerea că acestea sunt sigure și uh, fabricate în conformitate cu regulile de siguranță a furajelor. Dar dacă există dovezi că anumite produse sunt periculoase, atunci ar trebui să luăm măsuri. Astfel încât uh, eu nu cred că ar trebui să spunem că un anumit uh, produs este pozitiv, atunci ce este negativ? Cele negative nu ar trebui nici măcar să se fie comercializate. Și acesta este argumentul meu împotriva um, acestei, acestei idei și acestei direcții. Iată, deci, ce doream să vă spun cu privire la acest subiect. În ceea ce privește organismele modificate genetic, OMG-urile, aici am făcut o propunere de a da statelor membre dreptul de a hotărâ uh, cultivarea sau nu a OMG-urilor. Ne-am uh, șlefuit propunerile după discuțiile avute la Consiliu și cu Parlamentul în ceea ce privește motivele pentru care statele membre își pot argument, cu care statele membre își pot argumenta decizia și sunt de părere că ajungem la un consens general în ceea ce privește aceste motive, aceste argumente. Există suficiente argumente pentru ca statele membre să iau o hotărâre. Unul dintre principalele motive, dacă mă întrebați pe mine dacă eu aș fi stat membru și dacă, dacă în țara mea, de pildă o țară mică, ce aș face eu? Eu aș spune că folosirea terenurilor reprezintă un argument foarte important care ar putea fi folosit de statele membre. Folosirea terenurilor pentru agricultură uh, este foarte importantă, reprezintă alocarea terenurilor, iar statele membre ar trebui să uh, fie competente în a decide care, este, care sunt motivele economice și sociale, care sunt obiectivele economile, economice și sociale pe baza cărora se uh, alocă terenul. Este același lucru ca uh, amenajarea teritoriului. Deci nu putem să amenajăm și teritoriul agricol. Să spunem, în țara noastră vom cultiva numai um, organisme nemodificate genetic. Va fi o țară organică, bio. De ce nu putem să hotărâm că într-o anumită zonă avem uh, agricultură biologică și în altă zonă avem producție în masă? Acest concept al folosirii terenurilor este un concept uh, care uh, vine de la sine în acest proces decizionar. Dar mai sunt și alte argumente, sugerăm și alte argumente. Uh, noi spunem pur și simplu faptul că dacă procesul de autorizare al OMG-urilor ar fi făcut pe uh, baza riscurilor de sănătate, riscul uh, la mediul înconjurător, acestea nu ar trebui să fie motive pentru a rediscuta această chestiune în cadrul uh, hotărârilor pe care le iau statelor membre. Aceasta este singura limitare, constrângere pe care o impunem noi. În ceea ce privește OMG-urile, aș dori să fac un comentariu cu privire la ceea ce a spus domnul Bove. Ce încerc eu să fac cu OMG-urile? Avem această nouă uh, procedură propusă de EFSA cu privire la procesul de autorizare și această procedură va fi supusă dezbaterii publice. Am organizat deja uh, două seminarii foarte interesante la care au participat politicieni și oameni de știință uh, în, de toate, pe tot avantajul de păreri privind OMG-urile, au putut să discute liber toți participanții și nu numai să-și exprime punctul de vedere, au avut ocazia în egală măsură să asculte alte puncte de vedere. Ce încerc eu să obțin cu toate acestea? Ei bine, încerc să creez o situație în care să putem pune la punct un sistem uh, care să mulțumească pe majoritatea, nu, numai, nu pe toată lumea că nu e posibil, dar să, major, să mulțumesc pe majoritatea în ceea ce privește procesul de autorizare a OMG-urilor, fiindcă aș dori să găsesc o procedură care să mulțumească pe toată lumea că există suficiente informații, suficiente date uh, furnizate în egală măsură și oamenilor de știință independenți pentru a-și putea desfășura propriile lor teste uh, existența unei monitorizări adecvate și post-comercializare uh, chiar dacă nu există foarte multe evenimente în etapa post-comercializare. Și în afară de asta, serviciile mele, serviciul meu, cred că foarte curând, în câteva zile, va prezenta un raport cu privire la aspectul socioeconomic al OMG-urilor. Este vorba despre o analiză a informațiilor primite de la statelor membre și vă spun încă din capul locului că nu era mare lucru ce am primit noi de la statele membre și asta nu pe baza unor observații practice, fiindcă majoritatea nu cultivă OMG-uri, este vorba doar de părerea statelor membre cu privire la ce s-ar putea întâmpla Bineînțeles, astfel de informații nu sunt relevante pentru raportul nostru, dar am încercat să analizăm uh, cât mai bine aceste informații și uh, aceste contribuții pe care le-am primit de la, statelor membre, de la statele membre și vom uh, publica acest raport cât mai curând. Vreau să subliniez și faptul că în domeniul OMG-urilor, ca și în alte domenii de inovație, uh, vorbesc aici despre inovație eh, responsabile, subliniez acest cuvânt. Este vorba de o inovație care aduce beneficii societății. Iar eu aș dori să văd care sunt beneficiile pe care le obținem de pe urma oricărui produs care este comercializat. Nu sunt eu eh, genul de persoană care să se opună, eh, nu sunt eu împotriva sau pentru OMG-uri sau împotriva sau pentru clonare, dar eu um, sunt deschis inovării. Nu doresc să întorc spatele inovării, fiindcă am face un deserviciu societății, am dezavantaja cetățenii europeni dacă aș întoarce pur și simplu spatele uh, inovării, inovării care are loc uh, peste tot. Aici nu este vorba de concurență, de, com- de comerț, este vorba de viitorul nostru și trebuie să fim deschiși, dar în egală măsură trebuie să dăm, ne- ne- să dăm dovadă de precauție și de echilibru. Iar întotdeauna trebuie să ne bazăm pe argumente științifice. Acest lucru este foarte important. Și trebuie câteodată să facem ca cetățenii să aibă mai multă încredere în știință, în oamenii de știință, fiindcă în ultimul, în, în anul în care mi-am desfășurat funcția, am înțeles că Uh, noi avem încredere în știință atunci când e pe placul nostru și când nu ne place, uh, spunem că nu avem încredere în argumentele științifice. Astfel încât trebuie într-adevăr să ne bazăm uh, pe argumente științifice, iar în ceea ce privește OMG-urile, sper ca printr-o mișcare obiectivă în această direcție, vom reuși să ajungem la o poziție. Cu privire la clonare acum. Am fost întrebat uh, la o conferință de presă. Dumneavoastră ați mânca carne de la, provenită de la animale clonate? Da, fiindcă e sigură, am răspuns eu. Nu avem nicio urmă de îndoială cu privire la acest lucru. Uh, nu există nicio problemă în ceea ce privește carnea uh, clonată, dar există probleme de bunăstare a animalelor. Principala problemă uh, a acest domeniu nu reprezintă sănătatea, ci bunăstarea animalelor. Deci haideți să ne direcționăm bine raționamentul. M-a întrebat cineva dacă voi proteja consumatorii împotriva clonării. Nu am de ce să-i protejez. Nu e, nu e nevoie de protecție, fiindcă nu e niciun risc, nu e niciun pericol. Dar în Uniunea Europeană există valori printre care se numără și bunăstarea animalelor. Iar propunerea pe care am făcut-o era următoarea. Într-adevăr, clonarea reprezintă o problemă în ceea ce privește bunăstarea animalelor și avem uh, dovezi în acest sens. Astfel că, uh, la nivel european, am transmis mesajul. Un moratoriu privind tehnica asupra tehnicii clonării și în ceea ce privește importarea clonelor sau, folos, sau folosirii produselor uh, derivate din animale clonate. Am promis să, am promis să dăm și o propunere legislativă, cât mai curând. Am spus că până la uh, finele lui 2013 atunci, dar uh, probabil că, dacă fiindcă procesul se va lungi, vom uh, amâna și data, pentru a avea o, o vedere de ansamblu asupra clonării. Nu doresc să iau uh, eu astfel de hotărâri sau să uh, să facem astfel de propuneri legislative într-un, într-un vacuum. Trebuie să avem uh, informații, date, să știm cum stau lucrurile. La ora actuală, situația este totalmente liberală în ceea ce privește clonele, descendenții, uh, progeniturile. Uh, nu știm ce se întâmplă la nivel european. Și noi încercăm să avem unele reguli, unele regulamente în acest sens și propunem în egală măsură sistemul de trasabilitate a materialului productiv pentru a ști ce facem până la urmă. Să vă spun o glumă. Când am început să mă ocup de clonare, se spunea că nu putem, nu, nu, nu putem să avem un sistem de trasabilitate pentru animale vii. Avem iar o problemă, trasabilitatea, cum se va pune în aplicare, cum se va face. Dar când am întrebat câte animale vii importăm în Uniunea Europeană? Și mi-a spus 50? 50. Deci care e problema? de asta spun, înainte de a lua hotărâre, trebuie să ai date și informații la dispoziție, să cunoști faptele. Și care sunt faptele? Despre ce vorbim aici? Astfel încât, dacă uh, noi, în cadrul negocierilor, am discutat și despre trasabilitatea uh, primei progenituri vii și Consiliul, uh, fiindcă noi uh, facem presiune asupra Consiliului în această direcție, a acceptat și etichetarea cărnii bovine provenite de la prima progenitură, fiindcă noi avem posibilitatea fizică de a face acest lucru astăzi la ora actuală, fără să aducem noi poveri pe umerii agricultorilor noștri. Și am spus, da, după aceea vom avea o evaluare a impactului în momentul în care uh, va fi vorba despre alte alimente, fiindcă în momentul în care etichetăm alimentele provenite de la animale clonate, ce vom face? Vom eticheta hamburgerii sau uh, salamul, uh, înghețata? Trebuie să există evaluarea impactului pentru a vedea în ce direcție o apucăm. Nu există risc la, adis, la adresa sănătății, iar uh, chestiunea bunăstării uh, se atenuează când vine vorba de progenitori, fiindcă este vorba de inseminare artificială, uh, același proces care este folosit în, în practicile agricole normale. Și acesta este punctul meu de vedere în ceea ce privește clonarea. Ce facem? E păcat faptul că clonarea va fi folosită pe post de pârghe uh, în ceea ce privește directiva noilor alimente. Cred că am pierdut o directivă bună, directiva privind alimentele noi, care ar fi orânduit mai bine lucrurile, ar fi adus mai multă siguranță producătorilor noștri și pieței noastre. Eu uh, am cerut serviciul, serviciului comisiei să se miște foarte repede și să încerce să uh, reintroducă directiva privind alimentele noi, dar am nevoie de asta pentru acest lucru de sprijinul Parlamentului European. Nu vreau să fiu perceput ca încercând să eludez Parlamentul European, nu că aș avea vreun interes uh, ascuns. Eu vă spun lucrurile pe șleau, uh, nu vreau să pară că uh, fac propagandă pentru alimentele noi, nu așa stau lucrurile, dar eu cred că avem nevoie de această directivă. Avem deja o directivă, dar mm, aceasta trebuia să fie modificată și aș dori ca această legislație să, uh, să fie acceptată cât mai repede la prima lectură, fiindcă am căzut deja la un acord, deja, fiindcă am căzut deja la un acord, iar în ceea ce privește clonarea, și aici trebuie să ne mișcăm repede pentru a reuși să avem o propunere legislativă cât mai repede cu putință. Iată deci ce aș dori eu să fac. Dar vreau să acționez în mod transparent Vreau să discutăm pe față cu Parlamentul European, mai apoi cu Consiliul, pentru a ne asigura că o putem lua pe acest drum cât mai repede cu putință și înainte de a face propunerea, aș dori să discutăm cu dumneavoastră, cu Envi, despre modul în care uh, putem uh, proceda. Am aici uh, o rectificare cu privire la OLE. uh, provenite de la găini crescute în baterie. Așteptăm uh, informații de la 8 state membre. În ceea ce privește clonarea și alimentele noi, iată cum stau lucrurile, pot să mă opresc aici. Nu, nu știu dacă am sărit cumva vreun aspect important. Probabil că da, îmi cer scuze pentru acest lucru. Da? Bun. Vă mulțumesc. Grazie. Al... Mulțumim lui John Daly. Mulțumim pentru faptul că ați răspuns la toate întrebările care v-au fost puse. Bineînțeles, rămân puncte controversate, sensibilități diferite, dar cred că abordarea științifică și neideologică pe care o ai ne va ajuta să avansăm în această discuție delicată. Mulțumesc. Suspendăm ședința un minut și reluăm apoi cu punctul 11, raportul Martin Oșling. Uh, un minut pentru a-l conduce pe domnul comisar. It's my fault.